Consiliului și Comisiei privind ajutorul de urgență pentru refugiații și migranții care se confruntă cu condițiile meteo nefavorabile în Europa. Și dau cuvântul domnului Borg în numele Consiliului. Grazie. Deci, onorevoli membri, Mulțumesc foarte mult, uh, distinși membrii ai Parlamentului. Uh, am luat notă de îngrijorarea dumneavoastră legată de soarta miilor de refugiați și migranți care se confruntă cu condiții meteo severe în taberele europene. Potrivit datelor uh, furnizate de autoritățile din Grecia, peste 15.000 de migranți sunt momentan prezenți pe insulele Elene. Hotspoturile sunt uh, supraaglomerate, iar condițiile de trai sunt foarte dificile din cauza iernii. Mai mult, uh, UNHCR a raportat că 7.000 de migranți uh, sunt uh, sinistrați acum în Serbia. Unii dintre ei stau în spații supraaglomerate sau trăiesc uh, pe stradă chiar în centrul Belgradului. Sigur că nu putem schimba noi vremea, dar avem instrumente la dispoziție pentru a putea să remediem uh, cât mai rapid cu putință consecințele negative ale acestor condiții meteo nefavorabile. Comisia va oferi posibilitatea de a folosi finanțare de urgență pentru a atenua această situație și va oferi și alte forme de sprijin pentru celelalte țări afectate. Acum dați-mi voie să vorbesc în malteză. Suntem conștienți că autoritățile din Grecia au uh, trimis o navă înspre insula Lesbos pentru a-i ajuta pe acești imigranți care se confruntă cu aceste condiții meteo. Președinția noastră urmărește îndeaproape situația. În același timp, suntem uh, conștienți uh, de situație și ținem legătura cu toate țările europene interesate. Noi uh, suntem hotărâți să facem uh, tot ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți situația refugiaților dar și pentru a atenua consecințele negative și pentru a rezolva situația în cele din urmă. Bineînțeles uh, că trebuie să oferim mijloace adaptate pentru iarnă. Nicio țară nu poate să controleze situația pe cont propriu. Însă, noi uh, Însă activitatea nu trebuie să fie întreprinsă doar de țările aflate în prima linie și celelalte țări trebuie să-și ofere sprijinul. Trebuie să evităm uh, repetarea acestei situații prin uh, unitate și prin a face un front comun. Și bineînțeles, trebuie să planificăm măsuri și pentru termen mai lung. Una dintre prioritățile acestui semestru este să încurajăm o serie de măsuri asupra cărora am ajuns la un acord și trebuie să ne asigurăm că problemele uh, pe care le avem uh, vor fi discutate. Premierul nostru, Joseph Muscat, a vorbit despre aceste lucruri de dimineață în plenară. După cum știți, noi uh, deținem președinția Consiliului European în momentul de față și cetățenii așteaptă acțiuni din partea noastră. Doamnelor și domnilor, relocarea poate fi de asemenea utilă, deoarece poate contribui la atenuarea efectelor acestei crize. Sigur că au fost făcute deja progrese, însă acestea sunt lente. Până pe 11 ianuarie, aproape 7000 sau 8000 de oameni au fost relocați în Grecia. Doar atât. Dacă accelerăm acest proces, vom ajuta Grecia și acest lucru va avea un impact major asupra vieții refugiaților. Cererile de relocare trebuie să crească, iar statele membre trebuie să răspundă pozitiv cât mai rapid posibil. Frontex, EASO, vor oferi asistență statelor membre care se confruntă cu această criză. Avem nevoie de acest sprijin pentru a accelera implementarea procesului de relocare. Stabilitatea pe termen lung pe coridorul uh, Mediteranei de Est necesită o mai mare cooperare între Turcia și Uniunea Europeană. Avem nevoie de un angajament uh, sporit pentru a îmbunătăți procedurile de solicitare de azil. Apoi, uh, trebuie să accelerăm procesul de returnare a migranților către Turcia. De asemenea, avem nevoie de cooperare pe ruta Balcanilor de Vest. Pe termen lung, vom examina propunerile legislative de reformă, astfel încât să dezvoltăm un sistem european comun de azil. Vom continua să lucrăm la dosarele președințiilor anterioare, președinția olandeză și slovacă, pentru ca politicile noastre să fie mai uh, puternice. De aceea, cooperarea trebuie să fie intensificată. Scopul nostru final este să avem o politică sustenabilă în domeniul imigrației și azilului. Și aceasta ar trebui să prevadă mai mult control la, la frontierele externe. De asemenea, ne propunem să rezolvăm și situațiile de urgență, cum este aceasta de astăzi, pentru a salva vieți și pentru a ne asigura că avem un sistem uh, corect și apreciem foarte mult uh, sprijinul dumneavoastră. Sunt sigur că domnul comisar vă va da mai multe detalii legate de acest subiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. acum cuvântul domnului comisar Stilianides. Stimată doamnă președintă, stimați colegi, stimați miniștri, vă mulțumesc pentru că ați programat această debat, dezbatere atât de oportună. Migranții în Europa se confruntă cu condiții climatice cumplite. Am văzut ce se întâmplă asta din Marea Egee, din insule de acolo până în nordul Europei, în anumite zone din Europa, frigul nu a fost așteptat, cel puțin nu în această formă, dar avem cu toții în minte imaginile din presă care ne arată situația din taberele de refugiați și dați-mi voie să spun foarte clar, nimeni nu are cu ce să se mândrească în acest context. Obligația noastră morală este să le oferim niște condiții decente acestor oameni astăzi, nu săptămâna viitoare, nici măcar mâine. De aceea ajutăm autoritățile naționale în întreprinderea măsurilor de urgență care se impun în Grecia pentru a accelera pregătirea la nivel superior a taberelor de refugiați. Colegii mei, domnul Avramopoulos și cu mine, suntem în contact permanent cu autoritățile din Grecia. Pe insulele grecești, acolo unde situația este cea mai gravă, explorăm toate posibilitățile de a ajuta guvernul și autoritățile locale în aceste circunstanțe extraordinare. Domnul comisar Avramopoulos a fost uh, mai devreme în cursul zilei de astăzi pe insula Lesbos pentru a evalua situația la fața locului și pentru a avea discuții în încercare de a găsi soluții imediate. Salutăm reacția rapidă a autorităților din Grecia în acest context. Mai întâi uh, au trecut la deplasarea persoanelor celor mai vulnerabile la centre, spre centre de primire și apoi au asigurat transferarea către continent a azilanților mai vulnerabili care ar putea fi returnați în Turcia și care au intrat imediat în procedura normală de azil. De asemenea, au trimis o navă pentru cei care au nevoie de asistentă imediată, mai ales pe insula Lesbos. Pe termen mediu, discutăm cu autoritățile din Grecia posibilitatea de a crea adăposturi adecvate, inclusiv spații închise pe insule. De asemenea, încercăm să asigurăm îmbunătățirea infrastructurii existente în prezent. După cum a spus uh, colegul meu Avramopoulos, aceste soluții vor funcționa doar dacă beneficiem de cooperarea și sprijinul autorităților locale. De asemenea, este nevoie de sprijinul populației locale din aceste insule, care până acum au dat dovadă de o generozitate incredibilă față de sute de mii de refugiați și migranți în ultimii ani. Suntem gata să oferim uh, fondurile disponibile menite a crea aceste spații suplimentare de cazare și am comunicat acest lucru autorităților naționale și locale. Am făcut asta deja în partea continentală a Grecia, în parteneriat cu înaltul comisariat ONU pentru refugiați și cu alți parteneri internaționali. Uniunea Europeană și partenerii noștri, agențiile ONU, organizații internaționale și ONG-uri, toate acestea sunt prezente acum în teren, ajutând un număr mare de migranți. Li s-au distribuit materiale, saci de dormit, pături, îmbrăcăminte adecvată acestor temperaturi atât de scăzute. Sigur, asta nu e o soluție pe termen lung. Însă, aceste circunstanțe extraordinare impun măsuri extraordinare. Observăm situația de pe insule îndeaproape și vom continua să facem tot ceea ce este necesar pentru a sprijini autoritățile grecești atâta timp cât va fi nevoie. În partea continentală a Greciei situația e alta, situația de vedere climatic este sub control. Există 31 de centre de primire pregătite pentru condițiile de iarnă. Această pregătire a fost, a fost asigurată prin măsurile de sprijin de urgență care țin de portofoliul meu și vă mulțumesc că ați introdus aceste instrumente în portofoliul nostru. 200 de milioane de euro au fost alocați anul trecut doar în domeniul umanitar și 25% din această sumă, mai bine de 50 de milioane, au fost uh, canalizate către partenerii noștri care s-au ocupat de adaptarea acestor centre de primire la condițiile de iarnă în partea continentală a Greciei și de asemenea au fost cheltuiți pentru îmbunătățirea de posturilor existente. În continuare se asigură îmbunătățirea condițiilor uh, sanitare, asigurarea sistemelor de încălzire și așa mai departe. Asta vine pe lângă fondurile făcute disponibile de la începutul anului 2015, mai precis 350 de milioane de euro în asistență de urgență din fondurile afaceri interne. Acestea au fost alogate Greciei. Aceste fonduri de asistență au fost transferate direct către autoritățile naționale sau către agențiile Națiunilor Unite și organizațiile internaționale care sprijină aceste activități de asistență pentru migranți în Grecia. În principal, s-au îmbunătățit centrele de primire din partea continentală și de pe insule. Aceste fonduri de urgență vin pe lângă cele 509 milioane de euro deja disponibile Greciei în baza programelor naționale pentru perioada 2014-2020. Și aici dați-mi voie să vă reamintesc că în ansamblu Euro- Uniunea Europeană a deblocat mai bine de un miliard de euro pentru Grecia din fondurile afaceri interne și noul instrument de sprijin de urgență. Grecia, Grecia este cel mai mare beneficiar de astfel de fonduri. Acum am să vorbesc despre Serbia și despre fosta Republică Iugoslavă Macedoniei. Comisia folosește toate instrumentele posibile pentru a permite acestor ță- acestei țări să facă față, acestor țări să facă față crizei refugiaților, nu doar pentru că aceste două țări sunt state candidate, nu. Venim aici și cu sprijin financiar și tehnic semnificativ. Îmi dau seama ce înseamnă acest, uh, aceste temperaturi scăzute și condițiile din, din Serbia. Am să merg chiar în acest weekend în Serbia pentru a evalua situația la fața locului, pentru a discuta cu autoritățile de acolo. Am să mă înțeleg cu reprezentanța refugiaților și am să le exprim această, prezint această solidaritate tangibilă a Uniunii Europene. Voi încerca să mă asigur că centrele de primire sunt bine pregătite pentru iarnă. Aceasta este o prioritate pentru noi. Din octombrie 2015 și până acum, mai bine de 40 de milioane s-au acordat Serbiei ca ajutor umanitar și asistență uh, umanitară. În acești bani, eh, Uniunea Europeană, la acești bani a contribuit cu partea leului. Banii sunt îmbună, meniți a îmbunătăți condițiile de primire, pregătirea centrelor de primire la condițiile de iarnă, asigurarea de asistență medicală de asemenea și încă 24 de milioane de euro vin prin instrumentul de preaderare și acești bani ajută Serbia să-i găzduiască pe acești migranți și refugiați. De asemenea, aceste fonduri întăresc capacitatea Serbiei de a-și controla propriile frontiere. Vorbim de o sumă totală de 118 milioane finanțare europeană în acest domeniu pentru Serbia din 2007 și până acum. Sigur, e nevoie de a face mai mult pentru a oferi condiții decente migranților, inclusiv prin extinderea capacităților de primire. Suntem gata să oferim ajutor și de aceea mă duc acolo în acest weekend pentru a negocia, pentru a discuta cu autoritățile sârbe pentru a îmbunătăți situația din teren. În Macedonia, Avem cam 200 de refugiați. Din 2015 încoace Comisia a alocat 19 milioane de euro pentru a ajuta această țară să facă față crizei refugiaților, inclusiv sub forma de asistență umanitară. Aceștia intră în suma totală de mai bine de 50 de milioane de euro asistență financiară și tehnică europeană oferită acestei țări din 2007 încoace, dar doar pentru domeniul frontierelor, migrației și azilului. Vom avea în vedere fonduri suplimentare în funcție de nevoile identificate. Asta ar fi situația în cele trei țări în cauză, Grecia, Serbia și fosta Repub- Republică Iugoslava Macedoniei și, desigur, încă o dată aș dori să vă spun că nu avem cu ce ne mândri dacă ne uităm la cât de gravă este situația. Enough money? Uniunea Europeană a alocat suficiente fonduri, dar Situația concretă din teren nu a permis ca aceste fonduri să fie utilizate în cel mai eficient mod pentru a face față la această situație fără precedent. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Trecem acum la dezbaterea noastră. Domnul Diaz de Mera, din partea PP, două minute. Signora la felicito por haber renovado la Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru că ați uh, întărit o dată în plus încrederea în acest Parlament. Europa trece acum printr-un val de temperaturi scăzute, care afectează mii de oameni în căutare de refugiu, mai ales uh, în zona Egee și uh, de-a lungul coridorului balcanic. Mai ales Grupurile de persoane vulnerabile sunt afectați, copiii, vârstnicii. Protecția, alimentele nu sunt suficiente în taberele de refugiați. 120.000 de oameni sunt afectați de aceste condiții. Domnule comisar, domnule președinte, am fost la fața locului, am fost în Muria, în Modelene și am văzut trădarea. Am văzut aceste containere care sunt de fapt niște frigidere iarna și sunt cuptoare pe timp de vară. Domnule comisar, a atras atenția că fondurile nu au fost cheltuite în mod corespunzător. Da, este corect, dar este o responsabilitate a Comisiei Europene. Ea nu este responsabil uh, numai să se asigure că fondurile ajung, ci să și verifice că ele sunt cheltuite în mod corect. Am reușit să salvăm mai mulți oameni pe mare, însă aceștia mor acum la granițele noastre externe. De aceea, prioritatea noastră principală este să salvăm viețile omenești. Și nu vorbim aici despre filozofie, discutăm despre un titlu. Nu vorbim despre o urgență, ci despre o situație absolut urgentă. Este vorba despre solidaritate și ajutor, asistență umanitară. Vedem acest lucru în uh, legislație, în articolele tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Trebuie să acționăm acum și, domnule președinte al uh, Consiliului, Turcia nu este obiectul acestei discuții. Obiectul discuției acesteia este Uniunea Europeană. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Diaz Temera, acceptați un cartonaș uh, albastru? Monsieur Urtasun. 30 secunde. Domnul Urtasun. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc pentru că îmi permite să intervin. Aș vrea să vă mulțumesc pentru angajamentul de care dați dovadă, însă mulți dintre refugiații din Grecia care se găsesc în zăpadă ar trebui să fie acum în alte state membre care ar fi fost bine să își îndeplinească și ei atribuțiile și responsabilitățile în ceea ce privește redistribuirea și realocarea acestora. Considerați că guvernul spaniol își asumă responsabilitatea, ținând cont că doar 6% dintre refugiați au fost preluați și dumneavoastră v-ați asumat preluarea mai multor refugiați. Domnul Diaz de Mera. Domnule deputat, cuvintele mele reprezintă o obligație, un angajament și exprimă în același timp și uh, compasiune și se referă la toate guvernele. Ceea ce am spus nu are de-a face cu o situație concretă. Eu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. 8.000 de oameni au fost relocați, dintre cei cu privire la care ne-am asumat un angajament. Dar eu nu vorbesc despre ceea ce vorbiți dumneavoastră. Aici nu este vorba despre anumite intenții politice complexe, ci despre o situație de urgență, care este cât se poate de vizibilă. Și sentimentul de compasiune depășește modul de acțiune pozitiv sau negativ al oricărui guvern. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Cu microfon, vă rog, este rugat vorbitorul. Săptămâna trecută, în toată Europa, a nins foarte mult. Multă lume s-a bucurat, însă cei 10.000 de refugiați din uh, Grecia și din zona Balcanilor au uh, trecut printr-o situație dezastruoasă. Am fost martorii unor imagini îngrozitoare, am fost afectați și ne-am supărat. Și acesta este motivul pentru care am solicitat să avem această dezbatere astăzi aici. Însă nu trebuie doar să vorbim, trebuie să acționăm. Salut prezența comisarului de resort. Este foarte bine să auzim că vor fi alocate fonduri corespunzătoare. A apărut situația față de care avertizaseră mereu. Problema este mai profundă. Ea este generată de faptul că cei care ajung în Grecia nu au putut să fie relocați, chiar dacă a existat disponibilitate în acest sens. Cazarea este dezastruoasă, procedurile administrative sunt foarte complicate, iar domnul Avramopoulos ne promite că uh, săptămâna viitoare se va schimba ceva, însă nu se întâmplă acest lucru niciodată. Și cred că această problemă trebuie luată cu adevărat în serios. Trebuie să formăm un task force care să pună în mișcare acest proces. Domnule Marias, un minut, vă rog. În numele ECR. Un minut și jumătate, spune domnul Marias. Mulțumesc foarte mult. Situația din Grecia este cumplită. Mii de migranți, refugiați și imigranți ilegali. Turcia continuă să trimită imigranți către insule din Egee, unde sunt prin 65.000 de oameni. Această concentrare decurge din faptul că Frontex și NATO încearcă să, în loc să oprească acest flux, încearcă să-l direcționeze din migranții care ar fi trebuit să fie trimiși către alte țările europene, Uniunii Europene, doar 8.000 de oameni au fost cu adevărat trimiși acolo examinarea celor de azil durează, pentru că Uniunea Europeană, deși a promis să trimită sute de specialiști care să ajute autoritățile din Grecia, nu au făcut acest lucru. Ne-am spus deja acest lucru clar. Guvernul a lăsat în zăpadă sute și mii de migranți, în Moria, în Lesbos, în Prițona, dar uitați-vă ce se întâmplă și în Samos și în Chios, unde am fost în cursul weekendului, situație la fel de gravă și acolo. Și asta în ciuda faptului că ONG-urilor au luat sute de milioane de euro pe care ar fi trebuit să-i cheltuiască ajutând migranții. Unde s-au dus acești bani? ONG-urile sunt parte la acest proces. Eu am cerut aici, încă din octombrie, o intervenție a OLAF care să vină să controleze ce s-a întâmplat cu banii ăștia și aștept încă, domnule Stilianides, un răspuns la această întrebare. Vă întrebam în legătură cu gestionarea proastă de către guvernul grec a fondurilor alocate refugiaților și așteptăm încă un răspuns. Există și o răspundere a Comisiei, dar există și o răspundere a Greciei. Grecia nu poate să primească uh, în continuare un flux de, de migrați, dar nici aceștia nu pot să rămână în frig. Mulțumesc. Merci, Madame Wikström, două minute. Doamna Wikström, două minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Zăpada cade, cade și temperatura. Vremea neprielnică de pe timp de iarnă a venit uh, chiar și în statele cele mai sudice din Uniunea Europeană. Foarte mulți refugiați uh, trăiesc în condiții inacceptabile. Slavă Domnului că ONG-urile și organizațiile internaționale au oferit ajutor de urgență și aș vrea să le Mulțumesc uh, din suflet pentru aceste eforturi. În același timp, uh, guvernele europene și instituțiile Uniunii Europene trebuie să aprobe mijloacele pentru gestionarea situației. Condițiile sunt inacceptabile pentru cetățenii europeni și este o situație cu atât mai inacceptabilă pentru oamenii care au venit pe țărmurile noastre pentru a cere refugiu. Trebuie să facem mult mai mult decât atât. Sunt conștientă că relocarea din Grecia și Italia nu a funcționat, iar în regulamentul Dublin, de care sunt responsabilă și la care lucrez în momentul de față, voi încerca să prezint câteva idei pentru a încerca să rezolvăm doar unele dintre aceste probleme, dar acestea sunt soluții pe termen lung. Acum însă avem nevoie de măsuri de urgență pentru a le oferi asistență tuturor refugiaților de pe continentul nostru, atât uh, celor din statele membre, cât și celor care sunt blocați în statele din Balcanii de Vest. Sper că statele membre și Comisia vor face tot ce pot pentru a oferi asistența necesară, pentru că astăzi avem nevoie de măsuri de urgență și avem nevoie la fel de mult de pasiune și compasiune pentru cei în dificultate trebuie să ne implicăm în această criză umanitară care are loc pe sol european. Generațiile viitoare ne vor judeca pentru ce facem sau pentru ceea ce evităm să facem astăzi. Este de la sine înțeles acest lucru. Și uh, vă doresc uh, mult succes, uh, domnule comisar, în toate eforturile dumneavoastră și haideți să lucrăm împreună pentru a rezolva problema. Mulțumesc! Precizez că ați vorbit în numele ALDE și dau acum cuvântul doamnei Spinelli în numele GUE signora presidente onorevoli colleghi mi domando quanti di richiedenti asilo dovranno. mulțumesc. mă întreb câți solicitanți de azil vor mai uh, muri de frig în această iarnă spre rușinea noastră. Migranții de pe insulele grecești trebuie să ajungă pe continent și nu în uh, tabere unde nu există apă potabilă și electricitate. Acordul între Uniunea Europeană și Turcia nu prevede ca acești oameni să fie ținuți pe insule în Europa această relocare nu este realizată și asta din cauza Dublinului. Și nu este de fapt o criză a uh, refugiaților, ci este o criză a politicii noastre de azil, o criză a relocării și a dreptului la viață. Stimate domnule comisar, această iarnă friguroasă nu a fost uh, imprevizibilă. Refugiații din Muria trebuie să reprezinte un semn că cei mai uh, fragili nu trebuie trimiși înapoi în Turcia. Ei trebuie să beneficieze de toate drepturile procedurale care uh, le revin. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Keller. Imagine, we're in the European Union. Mulțumesc. Suntem în Uniunea Europeană în secolul 21 și totuși sunt oameni care mor de frig. Sunt copii cu degerături, pe teritoriul Uniunii Europene în secolul 21 și noi părem incapabili de a-i ajuta în mod concret. Cum putem permite să se întâmple așa ceva în, în această Uniune Europeană noastră? Foarte mult ține de logica păstrării acestor agilanți refugiați ce fi dincolo de frontiere. Nu vrem să-i tratăm bine pentru că nu vrem să vină. Acceptăm ca unii să sufere pentru a-i descuraja pe alții. Dar asta e Europa în care vrem să trăim? Asta e Europa pe care ne imaginam noi, de exemplu, când candidam pentru un loc în Parlament? E așa ceva acceptabil? Pentru mine nu e acceptabil și cred că nici pentru dumneavoastră, stimați colegi. Trebuie atunci să trecem la fapte, să-i transferăm pe refugiați din insule în partea continentală și dacă ne gândim la limitele acordului cu Turcia, pentru că Turcia nu îi acceptă decât pe cei care vin din, din, din insule, am înțeles, bun, dar practic când am făcut un astfel de acord, noi ne-am pus singuri în această poziție. Știm foarte bine ce s-a întâmplat, știm de ce au rămas oamenii pe insule, pentru că asta spune acordul. Trebuie să relocalizăm doar un procent nesemnificativ au fost relocalizați până acum. Nu s-a făcut mai nimic și e nevoie ca statele membre să intervine și să facă ceva. Și nu e vorba doar de Grecia, Serbia, Macedonia și Bulgaria. Și acolo trebuie intensificate eforturile de primire și cazare a refugiaților. Dar haideți să nu ne mai prefacem cu oamenii, nu o să mai fugă de război, de conflict, de persecuție, dacă noi le oferim aici condiții mizerabile nu o să funcționeze o astfel de logică. Trebuie să acceptăm realitatea și să le oferim niște condiții demne acestor oameni și Europei însăși. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Winberg urmează din partea FDD. Tak, fru talman. Ännu ett år har passerat. Mulțumesc. Am mai trecut un an, iar în Mediterana situația s-a îmbunătățit doar foarte puțin și vorbim încă o dată de soluții temporare la probleme care aparent uh, vor persista. În Suedia, socialdemocrații vorbesc uh, despre întrajutorarea oamenilor acolo unde sunt, în loc să atragă oameni uh, acolo unde sunt taberele. Deci în viitor va trebui să avem o abordare bazată pe prevenție, să nu așteptăm până când apare problema. Bineînțeles că este o situație foarte dificilă aceasta cu care ne confruntăm acum în Grecia. Și nimeni nu a putut să folosească regulamentul Dublin în mod corespunzător din 2011 încoace. Și aceasta îngreunează și mai mult situația care a devenit inacceptabilă. În uh, Suedia am avut uh, corturi uh, iarna trecută, pentru că am acceptat pe oricine care venea în Suedia. Am avut uh, sute și mii de oameni care au încercat să ajute și care i-au primit pe acești oameni. Suedia este țara care a preluat numărul cel mai mare de refugiați pe cap de locuitor. Așadar, oamenii le-au distribuit uh, bunuri, iar acum vom avea o nouă autoritate europeană care va proteja granițele. Dar când vom ajuta Suedia și când vor fi aplicate regulile din uh, regulamentul Dublin? Mulțumesc. În numele ENF, domnul Brioa, un minut. Merci, madame președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană are o abordare scandaloasă pentru că există 120 de milioane de europeni care trăiesc în mizerie și Uniunea Europeană se concentrează pe străini. Acum, sigur că sunt multe aspecte care necesită atenție la nivel european. Acum, Sigur că vorbim despre a-i uh, sprijini pe migranții care sunt afectați uh, de condițiile grele de iarnă, dar oamenii noștri care trăiesc în sărăcie, ei nu sunt afectați de iarnă? Deci, practic, uh, stabilim o ierarhie între mizeria unora și a altora. Și totuși trebuie să dăm dovadă de bun simț în primarul din Paris și alți primari au construit centre pentru migranți, în timp ce sub ochii lor milioane de oameni fără adăpost dorm pe stradă în fiecare seară și asta în cea mai mare indiferență. Bunul simț ne impune să ne gândim mai întâi la ai noștri și după aceea la ai altora. Domnul Papadakis, un minut. Κύριε Επίτροπε, Γενάρη μήνα θα κάνετε προσαρμογή, όπως λέτε, για το χειμώνα. Και σήμερα στη Λέσβο... În ianuarie se iau măsurile pentru iarnă și acum sunt propuse din nou corturi pentru Lesbos. Și apoi întreabă dacă refugiații sunt mulțumiți și spun că 57.000 de, de oameni au fost cazați și au fost uh, aduși în aceste corturi, dar să știți că ei se găsesc în uh, pericol de moarte. Comisia, Uniunea Europeană i-a adus într-o capcană dublă. Li s-a oferit o formă de tortură sub formă de azil în aceste tabere. Și toate acestea sunt rezultatul colaborării Uniunii Europene cu guvernele statelor naționale. Nu numai anumite state membre și-au închis uh, granițele și noi suntem cei care am ridicat aceste ziduri ale închisorilor. Sunt persoane la care nu se poate ajunge, trăiesc în corturi, fără apă potabilă, fără vreo sursă de încălzire și nu beneficiază de asistență medicală. Reprezentanții celor de acolo spun că nu se poate oferi mai multă protecție și că nu pot beneficia nici de educație. <laughs> Doamna Vosenberg. Mulțumesc foarte mult. Nu mi-am auzit numele inițial, spune doamna deputat. Domnilor și domnilor, problema pe care o discutăm e totdeauna imperativă și situația se agravează. În țara mea, în Grecia, știți că se intenționează relocalizarea a 2-3 mii de oameni în fiecare lună. Până acum, în total, n-am făcut decât să relocalizăm 7 mii de oameni. Asta înseamnă că programele de până acum au eșuat. Începând cu martie 2017 se va reactiva tratatul de la Dublin, care a fost uh, înghețat din 2011 încoace și asta ne-a ajutat să facem față problemelor de până acum cât de cât. În conformitate cu acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia, trebuie să știți că în fiecare zi sosesc cam 150 de refugiați, cam 4.000 pe lună. În insule avem 60.000 de oameni în prezent. Deși statul grec nu a putut de unul singur să facă face față, știți că cetățenii Greciei au dat dovadă de o solidaritate fantastică cu acești refugiați. Nu i-au văzut ca pe niște numere, ci ca pe niște oameni, dar problema persistă și Uniunea Europeană trebuie să ne ajute pentru că Știți cu toții că doar o țară de una singură nu poate să facă față problemelor și dacă Grecia nu reușește să facă față acestor probleme, întreaga Uniune Europeană eșuează. Mulțumesc, domnul Guerrero Salom, un minut. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. În ultimele zile, la televizor, în țările bogate ale Uniunii Europene, se vorbește despre valuri de frig, se vorbește despre gripă și despre urgență. Dar adevărata urgență este în Balcani și în Grecia, în România, în Republica Cehă, în diferite alte locuri, precum Serbia, unde sunt mii și mii de refugiați care au petrecut Crăciunul în frig în frig atât fizic cât și moral. Sunt persoane care au fost abandonate de guvernele Uniunii Europene, care nu și-au asumat responsabilitatea și nu le-au aplicat un tratament uman persoanelor care vin la frontierele noastre. Vorbim aici despre ajutor de urgență, despre hrană, despre locuințe, îngrijiri medicale, sprijin juridic. Deci vorbim despre ajutor de toate felurile. De asemenea, uh, Trebuie să punem pe picioare un plan pe termen scurt, dar și pe termen lung, un plan pentru iarnă. Așadar, Comisia și statele membre trebuie să-și asume angajamentul. Domnule Guerrero, acceptați un cartonaș albastru de la doamna Chalderoa? Allez-y, madame. Non, une seule carte bleue. Madame Chalderoa. De la doamna Șoitova, cer scuze. Mulțumesc. Vreau să îl întreb uh, pe distinsul coleg, de unde ați uh, obținut uh, această informație? E adevărat că e foarte frig în Cehia, e adevărat că avem oameni fără adăpost în Cehia care nu au unde să stea, dar în același timp există locuri libere în centrele pentru refugiați, pentru solicitanții de azil. Deci nu este adevărat că uh, sunt uh, azilanți pe moarte. Noi încercăm să îi ajutăm pe cei care caută azil. Am fost surprinsă de ceea ce ați spus. Da, îmi doresc uh, ca toată această asistență să, adu- să ajungă la refugiați, dar potrivit uh, organismelor internaționale, potrivit Amnesty International și datelor de la Comisia Europeană, știm că în multe părți ale Uniunii Europene, inclusiv în părți din Cehia, sunt oameni care suferă de aceste condiții. Nu este un atac la adresa Cehiei, Multe țări sunt uh, mai bine dotate și mai pregătite să facă față acestei situații decât Cehia, inclusiv țara mea. Mulțumesc! Pani przewodnicząca, panie i panowie posłowie, gdy... Doamnelor și domnilor, când uh, se declanșează o Catastrofă umană politică se încheie. Așadar, toate acțiunile care au fost menționate de reprezentantul Comisiei Europene ar trebui să fie luate ca atare. Spunând acestea, sprijin, îi sprijin și pe aceiași care spun că fondurile care sunt destinate pentru asistență celor care se găsesc în uh, centrele de detenție ar trebui să fie examinate cu mare atenție, pentru că aceste fonduri ar trebui să ajungă într-adevăr la cei care au nevoie de ele. Când un dezastru umanitar începe, ei bine, acolo politica se încheie, după cum spuneam, dar responsabilitatea politică nu se încheie cu aceasta, pentru că oferind acest tip de asistență trebuie să fim conștienți de cine a declanșat această situație și cum s-a ajuns la ea. Și Sigur că um, mafia traficului de uh, persoane este, de fapt, uh, factorul declanșator și aș vrea să vă reamintesc că împotriva acestuia trebuie să uh, luptăm și am început această luptă acum trei ani, dar în acest răstimp nu am făcut suficienți pași, pași diplomatici, astfel încât să obținem un mandat real pentru astfel de acțiuni. Dar și la nivelul uh, de top al Uniunii Europene există uh, infractori, pentru că ei au spus că uh, pot veni către noi uh, imigranți fără limită. Și deja de decenii bune știm că în situații meteorologice dificile, oamenii străzii mor. Și în ciuda acestui lucru au fost făcute declarații irresponsabile și s-au făcut promisiuni irresponsabile doamnă președinte. președintă. Domnul comisar Silvianides ne-a anunțat o serie de măsuri de urgență pentru criza actuală și vă mulțumim pentru acestea, domnule comisar. Trebuie să intervenim rapid și eficient pentru a oferi celor mai vulnerabili protecția de care au nevoie. Sigur, se impun acum măsuri de urgență. Nu ar rost să ne certăm uh, unul cu altul, să vedem cine e vinovat de ce s-a întâmplat în ultimii ani sau în ultimele luni. Însă trebuie să vedem dacă n-au existat lacune ale sistemului de asistență de urgență, dacă planurile de intervenție au fost într-adevăr și sunt într-adevăr suficiente, dacă povara a fost suficient de bine împărțită între statele membre uh, și nu am lăsat singure țări ca Grecia, care oricum au dificultăți uh, încă dinainte de a sosi refugiații pe teritoriul lor. Dar haideți să terminăm cu aceste atacuri la adresa Comisiei. Haideți mai bine să vedem ce se întâmplă în anumite state membre ale Uniunii Europene care din egoism național sau din populism nu fac absolut nimic pentru a purta măcar o parte a poverii. E inadmisibil. Vă promit că dacă oferim domnului comisar Stiliani de suficiente mijloace, se va asigura că într-adevăr problemele vor fi rezolvate. Nu. Ce trebuie să vizăm acum e situația rușinoasă din state europene care, pe de o parte, refuze să transfere Comisiei Europene competențele necesare și, pe de altă parte, au neobrăzarea de a se lega de Comisie acuzându-o de lipsă de uh, uh, inițiativă. E o rușine, doamna Bjork. Mulțumesc. Situația din această iarnă este inumană. Oamenii îngheață în frig, îngheață în tabere în 2017. Și asta pentru că am creat această situație a politicilor inumane. Ce fel de Europa este asta? Avem o gaură neagră a indiferenței în Europa. Ne-am închis granițele și zeci uh, de, refugi, zeci de mii de refugiați uh, sunt blocați în Grecia și în țările din Balcanii de vest. Și, practic, uh, dacă trimitem oameni să patruleze la frontiere, atunci da, facem ceva, dar când vine vorba de sprijinirea refugiaților, nu facem nimic. Sunt măsuri insuficiente. Avem o catastrofă acum și cer comisiei uh, să le ceară acelor state membre să acționeze. Nu putem uh, să ne spălăm pe mâini. Uh, trebuie să-i uh, determinăm să participe. Trebuie să avem relocare de urgență și trebuie să închidem taberele de pe insule. Mulțumesc. Doamna Sargentini, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Taberele nu sunt echipate corespunzător. ...300 de seturi de uh, lenjerie, 300 de uh, seturi de uh, igienă personală și câteva pompe de apă. Acesta este ce am oferit noi Greciei pentru a îi ajuta cu problema refugiaților. Aceasta este asistență de urgență care vine din partea Olandei și a altor state membre. Asistență de urgență pentru a face față unei situații pentru care în parte suntem responsabili, pentru că refuzăm să preluăm refugiați din Grecia și Italia. 10.000 de uh, refugiați s au promis că vor fi relocați. Olanda a uh, închis centre de relocare și fotografiile pe care le vedem uh, în mass media sunt înfiorătoare. Într-adevăr, este șocant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 Se vorbește foarte mult despre problema refugiaților și a migrației ilegale. De multe ori se uită să se mai vorbească despre oameni, pentru că umaniștii uită de această dimensiune umană. În Grecia trăiesc oameni, să nu uităm acest lucru. Oameni care nu beneficiază de electricitate, de căldură, um, mâncarea este puțină, apă potabilă abia dacă există. Acesta este un tratament inuman victimele din Grecia nu trebuie să uh, fie tratate altfel decât cu prioritate. Însă niciun guvern nu are dreptul să se concentreze numai pe refugiați, numai pe migranți și să uite de destinul europenilor. Noi nu reușim să rezolvăm problemele concetățenilor noștri, iar dacă lucrurile merg în continuare așa, nu prea vom mai avea vreo justificare a existenței noastre. Parlamentul European este format din parlamentari care au fost votați de către cetățenii europeni, nu de către migranți. Președinta, un cartonaș albastru pentru dumneavoastră, domnule Gheorenț, o... din partea domnului Gheorenț, o... îl acceptați? Trebuie să-l acceptați mai întâi. Da, vă rog. Microfonul, domnule Gheorenț, vă rog. Oui, merci Mulțumesc, am ascultat uh, discursul dumneavoastră și, practic, uh, opuneți migranții refugiaților. Nu credeți că uh, sunt. Nu credeți că ambilor categorii trebuie să le rezervăm un tratament uman? Mulțumesc. Μπορεί να συμφωνούσα σε αυτό που λέτε, εάν υπήρχε κάποιος... În ceea ce privește ceea ce ați spus, sigur că trebuie să tratăm ambele categorii în mod egal, dar uh, conform legislației ele trebuie tratate separat. Dau acum cuvântul doamnei Jimenez Berzeril pentru un minut. Sí, gracias, presidenta, y gracias, Mulțumesc foarte mult, doamna președintă, și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru empatia pe care o arătați față de cei care suferă în prezent în Europa. Sunt rănită și șocată de indiferența unor europeni care asistă pasivi la ceea ce se întâmplă în aceste condiții de fric cumplit. Și iată, suntem incapabili să mergem mai departe, să mergem înainte, încercând să rezolvăm această criză a refugiaților. Am fost anul trecut în insula Lesbos și am vizitat o serie de astfel de centre de primire, am văzut condițiile de acolo. Oamenii trăiau în adăposturi improvizate, în corturi și echipul au rămas în aceleași corturi și pe acest frigul de acum. Trebuie să facem ceva pentru că acești copii să nu moară degerați. Apoi, pentru viitor, avem nevoie de un sistem de azil care să permită existența unor rute sigure pentru acești oameni. nu îi putem lăsa în mâinile traficanților și pe viitor. Trebuie să simplificăm procedurile care să permită acestor azilanți să, ia, să părăsească Grecia, pentru că acolo condițiile sunt de supraaglomerare mulți dintre acești migranți sunt tineri sub 18 ani care au nevoie de forme specifice de asistență. Oamenii nu suferă doar fizic, ci și psihic, psihologic. Domnul Moraes. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. În următoarele câteva zile, colega mea, președinta Comisiei DEVE și cu mine, Vom merge în unele dintre zonele cele mai uh, afectate în care oamenii au suferit de hipotermie, copii și vârstnici. Unii colegi uh, spun că nu există suferință, însă datele ONG-urilor pe care le-a menționat doamna Wikstrom sunt foarte clare. Suferința este foarte acută și s-a acumulat pe fundul unor probleme existente. Nu este un joc, sunt oameni care suferă în întreaga Europa, însă această problemă este una specială. Știm că cei care au vizitat uh, Iordania și Libanul uh, există această problemă cu refugiații, dar nu putem să acceptăm o situație în care în 2017 în Europa oamenii să moară din cauza vremii. În timpul scurt pe care l-am la dispoziție, vreau să vă spun că în Comisia Libe ne-am întâlnit cu Martin Verve, care este coordonator. Am înțeles care sunt problemele legate de relocare, cunoaștem contextul, dar vreau să adresez această întrebare Comisiei și comisarului. Știu că lucrați uh, din greu și uh, nimeni nu se îndoiește de motivele dumneavoastră, însă întrebarea pentru dumneavoastră, domnule comisar, este următoarea. În această situație gravă, ce se mai poate face în plus? Pentru că săptămâna trecută, în Comisia Libe, Martin Verve ne-a spus că aceasta nu este o situație sustenabilă, iar uh, în săptămânile următoare putem să facem mai mult. Vă rog să ne spuneți ce, ar putea, ce am putea să facem mai mult. Mulțumesc, domnul Iacovcici. prezident domnule președinte. situația este mai mult decât dramatică. Trebuie să recunoaștem că politica a picat la acest test. Noi am picat. Am eșuat. De parcă n-am ști că după vară urmează toamna și apoi iarna și că iarna se face fric și ninge. Am uitat că avem de face cu anotimpuri pe parcursul anului. Știți care este situația în Serbia? Este una cu adevărat dramatică. În capitală, în centrul Belgradului, există un uh, număr mare de refugiați și migranți și trebuie să venim în ajutorul Serbiei și al Belgradului ca oraș. Trebuie să facem tot ceea ce este posibil, astfel încât această situație să se îmbunătățească rapid. Trebuie să fim de asemenea precauți cu privire la deschiderea rutei din Balcanii de Vest, pentru că, în prezent, în Balcani, situația nu este deloc bună. Situația este chiar încinsă și cred că ar trebui să fim atenți, deoarece lucrurile sunt tot mai tensionate, iar refugiații ar putea să înrăutățească lucrurile. Știu că acest lucru este dificil de exprimat, însă, din păcate, așa stau lucrurile. Vă mulțumesc! Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Ogonos. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Dezbaterea de astăzi pe tema migranților și a refugiaților care se confruntă cu aceste condiții deosebit de vitrige este o ocazie de a da dovadă de un plus de solidaritate. Aceste condiții climaterice fără precedent uh, din insulele grecești au dovedit uh, tăria mecanismelor existente, dar și uh, tăria refugiaților și Europa, la rândul ei, trebuie să facă mai multe. Datele ne arată că majoritatea acestor oameni sunt îngrijiți primind sprijin material și asistență directă din partea oamenilor de la fața locului. Dar foarte repede trebuie să oferim sprijin suplimentar acelor zone afectate de clima vitregă. Domnule Crisogonos, acceptați un cartonaș albastru? Mă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Pe 20 martie 2016, când a intrat în vigoare acordul cu Turcia, țara a încetat să fie o țară de tranzit și a devenit un loc în care mii de refugiați au ajuns să staționeze. Acești refugiați urmau să fie relocalizați și Grecia a primit uh, fonduri considerabile pentru a face față acestor responsabilități. Ce s-a întâmplat? S-a ținut de cuvânt domnul Tsipras, pentru că sumele alocate au fost considerabile și s-ar fi putut face multe cu acei bani. Cele 200 de milioane la care vă referiți sunt o sumă mică dacă ne gândim la numărul de migranți și refugiați prezenți pe teritoriul Greciei, mai bine de 60 de mii. Care sunt problemele concrete, mai ales dacă ne gândim la condițiile geografice? Sunt insule mici, supraaglomerate. Nu e cazul să acuzăm funcționarea mecanismelor de stat. E nevoie de mai multă asistență europeană.

Acum, doamna Elena Valenciano, un minut, vă rog frumos să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am mare încredere în comisarul nostru și cred că face tot ceea ce poate și am uh, speranțe mari și de la președinția malteză, pentru că președinția malteză este deosebit de sensibilă cu privire la aceste aspecte. Toți colegii au spus acest lucru deja. Avem aici am creat aici o gaură neagră din punct de vedere juridic și uman pentru mii de oameni. De multe ori uh, se transformă într-un iad și lucrurile vor evolua în același fel. De ce nu acționăm cel puțin în proximitatea noastră? De ce nu aducem acești oameni de pe insulele unde au ajuns? unde suferă de frig. Pentru mulți copii, aceste condiții se transformă în condiții letale. Acești copii au dreptul la uh, protecție internațională și în loc să-i ajutăm, i-am părăsit. Suntem răspunzători? Da, suntem. Suntem răspunzători pentru deciziile politice și pentru ineficiența propriei administrații. Și mă adresez aici președinției malteze, care a început acum. Vă rog, faceți presiune la Consiliu, la prim-ministri, pentru că este urgent să acționăm acum, astfel încât această discuție să devină una a speranței și nu a lipsei de speranță. Mulțumesc, doamnă deputat. Dau acum cuvântul doamnei Elișlain. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, cu câteva zile în urmă am văzut uh, o înregistrare din Lesbos. Sute de oameni dormeau în corturi, fără căldură, nu erau alimente, nu li se oferea îngrijire. E clar că instrumentul de urgență de care vorbiți dumneavoastră nu funcționează v-aș sugera să sporiți fondurile alocate și să vedeți în ce mod se cheltuiesc banii dați de comisie. Să vedeți dacă într-adevăr asigură condiții decente pentru acești oameni, pentru că se pare că nu chiar așa stau lucrurile în Grecia și în Serbia și în alte locuri, unde refugiații sunt lăsați în clădiri abandonate, în temperaturi de minus 20 de grade. Sunt mii de oameni pe aceste insule care n-au ajuns în partea continentală încă. Situația nu poate fi acceptată. Ce, put, ce faceți pentru a accelera transferul lor către partea continentală, pentru a permite apoi trimiterea lor mai departe către alte state membre? Nu-i putem lăsa în frig, mai ales când e vorba de oameni care merită protecție umanitară internațională. Vă mulțumesc! Urmează doamna Linda McAvan. Yes. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulți colegi, Claude Moraes uh, și alții au vorbit despre suferința de acolo și ONG-urile ne vorbesc despre condițiile substandard. Există mii de oameni sinistrați pe ruta Balcanilor, inclusiv copii neînsoțiți. Am auzit că sunt 300 uh, de copii uh, de migranți neînsoțiți care trăiesc în Belgrad. Elena Valenciano a vorbit uh, despre această situație haotică și uh, trebuie să le facem viața cât mai acceptabilă acestor oameni. Ar trebui să le dăm uh, un fel de vouchere, de exemplu, în loc ca oamenii să stea la coadă să-și, să iau o supă pe gratis, mai bine le dăm niște vouchere să-și cumpere singuri mâncare în ceea ce privește problema copiilor uh, și a educației. Știu că aceasta este o prioritate a dumneavoastră, domnule comisar, și știu că și președinția malteză face tot posibilul. Situația Greciei nu este ușoară. Eu nu sunt aici uh, să critic Grecia, pentru că propria mea țară nu a făcut lucruri pe care le-a făcut Grecia. Dar ideea este că trebuie să ne unim forțele, să rezolvăm urgența și după aceea să elaborăm politici pe termen mai lung. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Există multe persoane care vor să ia cuvântul, dar toată lumea va primi uh, timp pentru intervenție. Doamna Mihaela Șoidrova. Vážený pane komisaři, colegii, colegove, vidim, că... Mulțumesc, domnule comisar. Stimați colegi, iată că suntem din nou surprinși. 2014-2015 am fost surprinși de modul în care s-a desfășurat uh, migrația ilegală și acum suntem surprinși că pe hotspoturile din uh, insulele grecești sunt condiții proaste pentru cei care au nevoie de ajutor, de fapt. Nimeni nu s-a așteptat ca condițiile să fie așa cum se prezintă, prezintă în prezent. Observăm că Europa nu este pregătită. Nu suntem capabili să prevedem situații care ar putea apărea. Trebuie să cooperăm. Niciun stat membru nu poate să gestioneze singur astfel de situații. Mă bucur să aud din partea Comisiei că există instrumente financiare. Însă, întrebarea mea este, ce ar fi trebuit să facem astfel încât să nu ne confruntăm cu o situație atât de rea precum cea în care ne găsim acum. Am uh, uitat ceva, am neglijat anumite aspecte. Ce ar fi trebuit să facem astfel încât să fim mai bine pregătiți? Mulțumesc. Și dau acum cuvântul domnului Caputo. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În Belgrad, mii de oameni practic sunt blocați și riscă să moară de frig. Trăiesc în clădiri abandonate și au nevoie de sprijin umanitar. Răspunsul european până acum a fost sârmă ghimpată. Europa răspunde neaplicând dispozițiile europene în materie de protecție umanitară această Europa vorbește de pactul de stabilitate și creștere, dar nu îi pedepsește pe cei care încalcă legurile umanitare. An de zile, țara mea s-a angajat pe calea salvării vieții migranților din Mediterana. Însă, în alte locuri, vedem cum femei și copii mor de frig. Trebuie să ne mobilizăm să oferim asistență imediată acestor oameni. Trebuie să renunțăm la cinismul arătat de foarte multe state membre pe această temă a emigrației. Mulțumim, domnule Caputo. Domnul López Aguilar urmează. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, președinția mă adresez și președinției malteze. eu vă vorbesc uh, dumneavoastră. Când veniți în Parlamentul European, nu veniți doar ca să aveți un dialog, veniți și să ascultați. Oamenii sunt scandalizați de condițiile de ger polar în care trăiesc refugiații pe sol european. Practic ne confruntăm uh, cu cea mai dramatică presiune migratorie. Țara dumneavoastră s-a confruntat la prima mână cu această criză. Ați văzut această criză interminabilă. Acum este momentul să faceți un apel la guverne să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește relocarea. De asemenea, trebuie să aloce și finanțare uh, pentru măsurile de sprijin și trebuie să deschidă căi sigure și legale pentru migranți, astfel încât să putem să atenuăm această criză umanitară atât de gravă. Vorbesc uh, acum cu președinția malteză și vă îndemn uh, și fac un apel la dumneavoastră să vorbiți cu guvernele din Europa și să le încurajați uh, să răspundă la această criză umanitară. Mulțumesc. Acum, Cecilia Kinghe. Grație, președinte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule comisar, sunt absolut necesare măsuri de urgență care să fie luate pentru mii de solicitanți de azil și de imigranți care au ajuns într-o situație extrem de dificilă din cauza condițiilor meteorologice, a zăpezii care a căzut și a frigului din Europa. Dar a fost o situație previzibilă, se putea acționa din timp. Însă noi am așteptat până când au fost necesare măsuri de urgență. Ar trebui să modificăm acest lucru pe viitor. Ar trebui să acționăm uh, cu noile instrumente de ajutor umanitar în Europa. Ar trebui să putem acționa foarte rapid și nu numai prea târziu. Trebuie să fim prezenți acolo unde oamenii au de suferit. Comisia trebuie să inițieze aceste mecanisme în toate statele membre cât mai rapid. Trebuie să re- renunțăm la egoism și să nu mai clădim ziduri, să nu mai construim garduri. Umanitatea, solidaritatea sunt absolut necesare. Mulțumesc. Dau cuvântul acum Doamne Jolly Ward. Colleagues. Stimați colegi, în timp ce unii dintre noi făceau tot felul de târguri politice și prima ministră a, a Regatului Unit, țara mea, vorbește despre un Brexit dur, sunt oameni care mor de frig în taberele de refugiați din Europa și pe străzile Europei. Acești refugiați au rămas sub cerul liber, uneori la minus 30 de grade asta pe insule grecești sau pe teritoriile unor state balcanice ostile. E vorba de oameni care au scăpat de atrocitățile războiului și care acum ajung să moară de frig și să fie uciși de intransigența crudă a guvernelor noastre. Agenția Europeană pentru Refugiați a cerut măsuri urgente din partea statelor membre. Noi, Parlamentul, am cerut statelor membre să-și respecte angajamentele însă asta nu s-a întâmplat, să le fie rușine. Aș recomanda colegilor să facă tot ce pot, ca indivizi, donați organizațiilor caritabile, ce puteți, mergeți, faceți campanie personal. Dacă guvernele nu iau măsuri, cetățenii trebuie să ia măsuri și le mulțumesc celor care au dovadă, de compasiune pentru acest lucru oamenii din circumscripția mea din nord-vestul Angliei, oameni simpli, cu toții contribuie încercând să-i ajute pe acești refugiați. Mulțumim, spune domnul președinte. Urmează doamna Silvia Costa. Grazie, președinte. Sono... Mulțumesc. Am apreciat foarte mult uh, declarațiile comisarului, uh, ale premierului Muscat și ale ministrului Borg, care vorbesc foarte mult și care pun accentul pe refugiați și pe migranți. Apreciem foarte mult angajamentul și implicarea dumneavoastră. Nu trebuie să ne convingeți pe noi de valabilitatea apelului uh, pe care l-ați lansat la acțiuni mai urgente. Cred că guvernele trebuie să fie trase la răspundere. Uniunea Europeană trebuie să fie mai eficientă în distribuirea ajutorului umanitar și este foarte important ca cei 15.000 de refugiați să ajungă pe continent dar trebuie făcute și mai multe lucruri. Există multe țări care nu uh, își iau cotele de refugiați. Noi am cerut sancțiuni, dar parcă nu ne-a auzit nimeni că nu facem asta din motive economice, că trebuie luate anumite măsuri, dar oricum există o mare problemă la bază. Așa cum spuneam uh, ieri, coasta de gardă din Italia a spus că există o obligație morală de a salva viața oamenilor care se neacă pe mare, dar la fel și pe uh, uscat. Este obligația noastră să salvăm viețile amenințate. Mulțumesc foarte mult. Domnul Mirchiadis Kirkos, vă rog. Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte. Dacă aș vorbi în numele guvernului Elen, aș spune că în Serbia uh, oamenii mor pe stradă. În Grecia mor oamenii pe insule și nu pentru că nu au existat bani, ci pentru că nu a funcționat uh, administrația și pentru că banii sunt pur și simplu risipiți și, și din cauza noastră, a politicienilor europeni, situația de pe insule se explică și prin faptul că acordul cu Turcia nu este aplicat. Din martie așteaptă oamenii să se încheie procedura de azil astfel încât să se poată reîntoarce în Turcia. Dar nu avem suficient personal. Cele 800 persoane care fuseseră promise nu au ajuns la noi și trebuie analizate foarte multe cereri de azil. Deci asta cerem de la Europa. Cerem solidaritate și resurse sub formă de personal. Președintele, mulțumesc. Domnule Chircos, mulțumim. Dau acum cuvântul domnului Javier Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În acest moment, mii de refugiați suferă în Balcani și în Grecia De ce se întâmplă asta? Pentru că organismele guvernamentale și instituțiile europene nu au luat măsuri. Sunt în frig, fără adăpost, fără mâncare. Acest val de frig a făcut deja victime omenești. Și e vorba de oameni care fugeau din calea războiului de acasă. mulți, după un drum dificil, un drum pe care mii și mii de oameni au murit, au ajuns în Europa și n-au primit sprijinul la care se așteptau. Lipsa noastră de acțiune trebuie să ridice semne de întrebare. Unde mai e sufletul Europei? inacceptabil, e imoral și injust și avem nevoie de ajutor de urgență. Toate mecanismele disponibile trebuie să fie activate, plus asistența națională pentru a reduce impactul acestor condiții vitrege și pentru a pune capăt suferinței acestor oameni. Mulțumim! Urmează doamna Scund Bilbao Barandica. Președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să implementăm măsuri de urgență pentru a-i ajuta pe oameni să facă față gerului, dar avem nevoie și de un răspuns mai general. Trebuie să respectăm legislația în vigoare și trebuie să cooperăm pentru a stabili rute sigure și proceduri de azil corespunzătoare. Țările cele mai bogate sunt mai pregătite să răspundă la o astfel de situație. Există ONG-uri care acționează la fața locului pentru a le oferi sprijin migranților. Deci trebuie să ne unim eforturile cu organizațiile societății civile și trebuie să colaborăm și cu cei care refuză să-și asume responsabilitatea, să-i determinăm să o facă. Avem cu toții o responsabilitate care trebuie să fie împărtășită și de guvernul spaniol. Dau acum cuvântul domnului Ernest Da de da autentica vergüenza ver lo que Mulțumesc, domnule președinte. Este o rușine ceea ce se întâmplă în Grecia. Nu știu dacă suntem cu adevărat conștienți ce declanșează acest lucru în lume, modul în care tratează Europa refugiații. Mulți oameni văd aceste imagini și se întreabă unde se poziționează Europa. Cu toții știți foarte bine că am știut că s-ar putea ajunge la așa ceva. Vorbim despre câteva mii de oameni care au ajuns în, uh, într-o zonă a nimănui și sigur că la un moment dat se poate întâmpla o nenorocire. Și asta pentru că noi, în calitate de Europa, am uh, căzut de acord cu Turcia astfel încât oamenii să nu mai vină la noi și pentru că statele membre nu s-au arătat dispuse să își asume angajamentele. Spania nu a preluat nici măcar 10% dintre refugiații pe care și-i asumase. Asta este o rușine și înseamnă să nu-ți uh, asumi responsabilitatea promisiunilor. Controlul la graniță, uh, de asemenea, joacă un rol important, dar uh, Cred că nu trebuia să discutăm despre acest lucru astăzi. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Stilianides din partea Comisiei. Domnule comisar, vă rog, aveți cuvântul. Thank you so much, my dear Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Sigur, o temă dureroasă, pentru că cu toții nu ne simțim în largul nostru în astfel, într-o astfel de situație. Nimeni nu are de ce să fie mândru. Mai ales dacă ne gândim la ținuta noastră morală, cu toții știm foarte bine și dorim să le oferim acestor oameni condiții decente în situația actuală. Am să repet ceea ce am spus mai devreme. Comisia Europeană se angajează să sprijine autoritățile statelor membre implicate în acest efort. De aceea, Domnul Avramopoulos a mers, a mers astăzi în Lesbos pentru a discuta cu autoritățile elene. De aceea și eu, sâmbătă, voi merge în Serbia pentru a vedea situația de acolo și pentru a discuta cu autoritățile de acolo situația minorilor, condițiile pentru refugiați, chiar și a celor din Belgrad. Prin diferitele noastre instrumente de finanțare, suntem gata să răspundem la nevoile suplimentare pe care le vom identifica. Pot să vă spun acum că sâmbătă în Serbia voi anunța deblocarea de fonduri suplimentare pentru a sprijini organizațiile umanitare care lucrează cu noi în teren Credem cu tărie că nimeni nu trebuie să rămână în frig. Și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Sunt vremuri grele pentru însuși proiectul european și astfel ne putem da un mesaj cetățenilor noștri arătându-le că suntem gata să facem ce trebuie pentru a ajuta pe acești oameni. Cetățenii vor, vor fapte, nu vorbe. Succesul nostru va depinde de eficiența cooperării dintre noi. Și aici doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. Astăzi am văzut că sunteți gata să ne sprijiniți pentru a ne da posibilitatea să continuăm această muncă dificilă. Indiferent de natura situației, de urgență, o situație care trebuie să-i răspundem, nu trebuie să uităm nevoia de soluții pe termen lung fac apel la toate statele membre și la președinția malteză să accelereze relocarea persoanelor dinspre Grecia spre Italia, spre Grecia și Italia. Statele membre trebuie să se țină de cuvânt și să-și trimită experții în azil pentru o perioadă suficientă de timp. Sunt perfect de acord cu ce spunea domnul Kirkos. E inacceptabil să vezi această situație, situația prezenței experților pe teren, în teren. Până acum doar jumătate din numărul solicitat au fost trimiși la fața locului. declarația comună turco-europeană, e bine, există și o serie de componente controversate în acest acord. În același timp, însă, acest acord ne-a permis să punem capăt numărului mare de decese înregistrate în largul mării. Însă, această criză nu e o problemă națională greacă, italiană, sârbească sau spaniolă. E o problemă europeană și soluția rămâne răspundere europeană colectivă. De aceea e nevoie de o poziție europeană comună. fac un apel la comunitatea internațională cerându-i să ne ajute, pentru că este și o problemă mondială și o răspundere care se manifestă la nivel mondial pentru situația de acum. Sunt pe deplin de acord cu ce a spus doamna Linda McAven în legătură cu acest mecanism de numerar și vouchere pentru refugiați. Mi-am dat seama acolo la fața locului că doar așa le putem oferi condiții decente refugiaților. Și asta pentru mine e o prioritate acum în relația cu Grecia, alături de asigurarea de adăposturi, de programe de învățământ și măsuri de îngrijire specială pentru minorii neînsoțiți. Doar așa le putem oferi un pic de demnitate acestor refugiați. Din experiența mea și din concluziile la care a ajuns personalul meu, e o metodă mult mai eficientă și din punct de vedere al, costurilor decât orice alt mecanism inclusiv aceste cantine de urgență care au fost create în Grecia. Printr-un sistem de numerar și vouchere, sprijinim și economia locală, piețele locale. Și de aceea avem proiectul ESSN în Turcia pentru un milion de refugiați sirieni din Turcia ministrul grec al migrației, domnul Musalas, a anunțat în mod public tranziția către acest mecanism de la cantine la numerar și vouchere. Tranziția se va încheia în martie. Nu ar trebui să întârziem acest proces. Domnul Vegeta Moraes, vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. După cum am spus, există fonduri disponibile. Vom sprijini crearea de noi centre de primire dacă va crește numărul de refugiați, vom lua de asemenea măsuri. Discutăm cu autoritățile grecești și cu domnul Avramopoulos și cu alți reprezentanți ai serviciilor noastre în încercarea de a veni în fiecare zi cu soluții. Saul to achieve the best. And this is, I think, what... Facem totul, tot ceea ce ne stă în putere, cu alte cuvinte. Mulți dintre dumneavoastră vorbeați de transferarea refugiaților din insule spre partea continentală. După discuții de durată cu autoritățile din Grecia, am decis să transferăm cel puțin persoanele vulnerabile pentru a evita o deteriorare a situației. Și aș vrea să spun că în partea continentală a Greciei, putem gestiona situația actuală și mulți dintre refugiații care locuiau în condiții improprii beneficiază acum de condiții bune, chiar în hoteluri, în zona Salonic sau Atena. Dacă putem să introducem acest mecanism de numerar și vouchere până în luna martie și dacă putem și reușim să transferăm mai mulți refugiați de pe insule în partea continentală, atunci situația se va îmbunătăți. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul dumneavoastră și pentru ajutorul pe care ni-l oferiți în aceste condiții atât de dificile. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar pentru discursul dumneavoastră plin de inspirație. Iar acum, domnul Borg, în numele Consiliului. Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc uh, și distinșilor membrii ai Parlamentului pentru intervenții. Noi, la Consiliu, suntem conștienți de dificultăți și de condițiile în care trăiesc refugiații și migranții în Grecia și în Serbia. Și cred că Comisia Europeană a menționat deja măsurile care sunt luate, a vorbit deja despre resursele de care dispunem. Ca reprezentanții ai președinției vom face tot ce ne stă în putere pentru a urmări aceste evoluții în interesul demnității acestor migranți și refugiați pentru că până la urmă ei nu au venit pe continentul european uh, așa, de dragul de a veni. Au venit aici pentru că fug de război, de persecuție în propriile țări. Dați-mi voie să vă reamintesc că țara noastră, ca și alte țări, și așa cum au menționat și alți uh, deputați, are această experiență, pentru că în ultimii ani, deci nu în ultimul an sau în ultimii doi ani, ci în ultimii ani, am uh, trecut și noi prin această experiență. Noi știm foarte bine care este situația înainte să se discute în instituții. În fiecare zi trebuie să te confrunți cu o situație în care uh, salvezi oameni pe mare și trebuie să le oferim uh, și condiții pentru a integra în societățile noastre. Premierul nostru a spus clar acest lucru de dimineață. Trebuie să lucrăm mai mult la Consiliu pentru a ne asigura că ceea ce am uh, convenit este și implementat. Unii dintre dumneavoastră au vorbit despre relocare și trebuie să continuăm uh, acest proces și să monitorizăm uh, ce se întâmplă, mai ales cu acele state membre care nu au preluat cotele alocate. Va trebui să vedem cum pot face mai mult în această privință. De asemenea, să ne controlăm în mod eficient frontierele și să continuăm uh, să implementăm acordurile pe care le-am agreat. Acum 14 luni am avut summitul de la Valeta și în, când am vorbit despre aspectele externe, au fost uh, prezenți și colegi din Europa, dar și din Africa. În uh, următoarele zile vom avea o reuniune la nivel înalt pentru a vedea ce progrese au fost realizate și cum sunt folosite investițiile pe care le-am uh, asumat astfel încât să schimbăm activitățile ilegale pe continentul african, astfel încât uh, totul să devină mai pozitiv. Știm că în șase luni uh, nu putem să găsim toate soluțiile de care avem nevoie, însă noi vom continua să facem progrese și uh, vom arăta că putem să împărtășim responsabilitatea în mod egal. Mm, țara noastră știe cum e să se descurce pe cont propriu și de aceea noi la președinție vom uh, continua dialogul cu diferitele țări pentru a realiza progrese în ceea ce privește o mai bună împărțire a responsabilității. Vă mulțumesc foarte mult și sunt foarte mulțumit uh, că am avut această primă ocazie de a um, discuta cu dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru declarația în numele Consiliului European. Vă mulțumesc. Încă o dată încheie această dezbatere atât de importantă.